Uh, may I have attention, please, everybody. We are... Vă rog. Ne-am întors din vacanță, așadar vă rog să începem. Văd că sunt un număr de colegi absenți. Nu. Și aceste absențe nemotivate nu sunt justificate de campania electorală din Germania. Trecând la ordinea de zi acum, Avem punctul 26 în ceea ce privește activitățile grupului de monitorizare. Va fi eliminat pentru că nu este nimic de raportat de la ultima reuniune. Dacă aveți obiecții, nu, atunci se adoptă această eliminare a punctului de pe ordinea de zi. Comunicări, reuniunea noastră se transmite în direct pe internet cu Uh, excepția părților în camera. În ceea ce privește comerțul internațional, ultimele noutăți, noul director general al Getrad a ținut un discurs în data de 9 septembrie, un discurs inaugural s-a angajat să lucreze cât de aproape cu noi pentru a ajunge la, o, la un acord la Bali. Ultimele evoluții în legătură cu presiunile Rusiei pe statele din parteneriatul estic S-a zvonit că Rusia pregătește măsuri împotriva Lituaniei, care deține acum președinția Consiliului. Comisia m-a informat că examinarea juridică a acordului de liber schimb cu Singapore s-a finalizat săptămâna trecută. Comisia intenționează să parafeze acest acord în data de 20 septembrie la Singapore. S-a început de, s-a demarat deja traducerea acestui acord în toate limbile oficiale ale Uniunii și s-ar putea să se încheie și acordul s-ar putea să fie semnat înainte de sfârșitul acestui an. Ceea ce cer scuze, acordul poate să fie parafat până la sfârșitul acestui an, ceea ce deschide calea pentru semnarea acestui acord. Deci, o procedură rapidă după încheierea negocierilor. Punctul 3 stadiul negocierilor actuale. Singura negociere pendinte este cea a utilizării duale, dual use. Aici vorbim despre comitologie și de acte delegate conform tratatului de la Lisabona. Cu toate acestea, Parlamentul European a lărgit domeniul de aplicare al amendamentelor, introducând câteva puncte legate de materialele care pot să fie folosite în scop de supraveghere a cetățenilor. Amendamentele au fost adoptate în Parlament și nu uh, vrem să renunțăm la amendamentele respective. Există o poziție din partea Comisiei și a Consiliului, însă noi uh, ținem la mandatul nostru. așteptăm programarea următorului dialog de partid. Și anticipăm că va fi o problemă foarte dificilă de rezolvat, dificil de rezolvat cu Comisia și cu Consiliul. Însă, trebuie ca Consiliul și Comisia să își schimbe părerea, altfel Uh, trebuie să le fie clar că vor avea probleme cu Parlamentul. Dezbatere comună. Avem două dosare la punctul 4. Noi nu suntem comisia responsabilă de fond, ci comisia jurii. Însă am decis să redactăm uh, avize. Raportorul pentru ambele este George Cutaș, pentru că aceste două propuneri formează un pachet legat de legislația statelor membre legată de mărci. Este o reformare a legislației din 2008. În cazul primului punct și în al doilea punct este vorba despre mărcile înregistrate comunitare Este vorba aici de comerțul cu bunuri contrafăcute și dau cuvântul acum domnului Cutaș pentru a ne prezenta discutarea amendamentelor pe care le aveți în dosar. Haideți să discutăm așadar amendamentele și are cuvântul domnul Cutaș. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați menționat deja, promisia, propunerea comisiei a fost ca sistemul de înregistrări, înregistrare a mărcilor în Uniunea Europeană să fie mai accesibilă și mai uh, eficientă. Am pus accentul în cele două avize exclusiv pe aspecte legate de comerț, uh, tranzitul produselor contrafăcute, combaterea acestor bune pe internet și am sugerat extinderea acheului comunitar pentru a proteja indicațiile geografice. Mulțumesc tuturor colegilor care au depus amendamente pe aceste două avize. În special mă bucur că s-au depus amendamente în legătură cu accesul la medicamentele generice, în legătură cu care ar trebui să găsim un compromis. Am modificat ușor proiectul de aviz pentru a clarifica preocuparea că tranzitul bunurilor nu ar fi compatibil cu uh, regulile OMC. După ce am văzut că și raportoarea jurii, Cecilia Wikström, a schimbat raportul său și anume că titularul mărcii trebuie să furnizeze informații, informațiile necesare. Trebuie să continuăm să discutăm acest uh, punct și Amalia a depus amendamente pe, acest, pe această temă. Rămân deschis discuțiilor pentru a vedea care sunt cele mai bune compromisuri. După cum v-am spus, cred că trebuie să ne limităm la măsuri legate de comerț și să nu intrăm în alte domenii care nu țin de atribuțiile comisiei noastre. Bineînțeles, ne dăm avizul în legătură cu aspectele comerciale ale acestui raport. Uh, Raportori din umbră care să doresc, dorească să intervină, nu. Avem PPE, ALDE, de la conservatori, nu? Atunci îi dăm cuvântul doamnei Amelia Andersdotter din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc raportorului pentru colaborarea pe acest dosar și voi continua colaborarea cu raportorul. Noi susținem în general direcția aleasă de raportor pentru dosar, însă credem că putem fi mai ambițioși pentru a crea condiții mai echitabile din punct de vedere comercial. Am propus să schimbăm considerentele pentru a uh, introduce o mai mare claritate de exemplu, în ceea ce privește confiscarea bunurilor în tranzit. Curtea Europeană de Justiție a declarat asemenea confiscării ilegale și nejustificate într-o serie de uh, decizii. Noi ar trebui să protejăm consumatorii europeni și nu consumatorii din afara Europei. Uh, consumatorii non-europeni trebuie să se bazeze pe altă jurisdicție și, în unele cazuri, noi subvenționăm companiile Uh, externe care operează în afara Europei prin activitățile noastre vamale. În considerentul 19 nu trebuie să menționăm uh, mărcile, și, mărcile și problemele legate de comerțul pe internet. Cred că nu ar trebui să introducem asemenea amănunte înainte să se clarifice 100% uh, cadrul juridic, care încă este dezbătut în tribunale. Curtea Europeană de Justiție uh, se ocupă de mai multe cazuri legate de mărci înregistrate decât orice alt tip de cazuri și nu ajută IMM-urile că legea uh, mărcilor devine supraintelectualizată. Nu așa putem să înaintăm în Uniunea Europeană în momentul actual, punând accentul pe grupurile de interes și pe uh, juriștii lor. Ar trebui să punem accentul pe legislație care rezolvă și nu creează mai multe probleme. De aceea, persoana care uh, cere uh, confiscarea sau uh, sau reținerea anumitor bunuri trebuie să aducă o justificare corespunzătoare pentru că pentru un IMM, dacă uh, confiscarea sau reținerea este nejustificată, costurile sunt extrem de ridicate. Sper că colegii sunt de acord cu mine că toate aceste lucruri susțin relațiile comerciale ale Uniunii, ale Uniunii și aștept uh, comentariile suplimentare din partea colegilor. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc raportorului. Încă de la primul schimb de opinii uh, am căzut de acord în ce privește chestiunile de principiu pe acest uh, raport. Adică considerăm că abordarea raportorului este cea corectă și direcția în care evoluează dosarul este cea bună. Însă Mă preocupă distribuția produselor generice, este vorba de produse medicinale generice. Aici cred că trebuie să găsim o formulare ceva mai clară care să uh, confere mai multă certitudine juridică uh, și mai multă transparență pentru opinia publică. Cred că și aici uh, este oportun să avem un schimb de opinii, iar în ce privește amendamentul uh, colegii Anders Dottir, uh, este corect să uh, cădem de acord asupra trimiterii la OMC despre care a vorbit colega noastră. Așadar, cred că în ansamblul său raportul va putea contribui în mod esențial la renoirea sistemului mărcilor comunitare în Europa. Mulțumesc! Time to să ascultăm acum și opinia reprezentantului Comisiei, domnul König. Majestate, unde vă aflați în sală? Thank you, Chair. Um, and, uh... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor membrilor care au luat cuvântul în această discuție foarte constructivă. Mulțumim și pentru amendamente și așteptăm discuții ulterioare pe acest dosar. Aș menționa două puncte foarte rapid. Vreau să reamintesc filozofia noastră, filozofia din spatele propunerii noastre legate de tranzitul bunurilor contrafăcute, să transmitem un semnal foarte clar că luăm în serios lupta împotriva falsificării și contrafacerii Pe de o parte, vrem să protejăm consumatorii din Uniune, însă mai există o a doua parte care este să, ca Uniunea Europeană să nu devină un punct de tranzit și de flux de bunuri contrafăcute. De aceea, propunerea noastră este una foarte ambițioasă pentru că are în vedere ambele elemente. În al doilea rând, confirm și susțin propunerile de clarificare conform că propunerile noastre nu afectează, nu, adic, nu aduc atingere comerțului cu medicamente generice. Este vorba de produse diferite. Pentru pe de o parte, trebuie să facem diferența între medicamentele generice, un medicament produs în ac- cu, a- cu același conținut și care se distinge de produsul original, are de obicei o, nou, o altă marcă și orice dispute juridice în legătură cu acest domeniu țin de brevete. Aici însă vorbim despre mărci și de aceea orice litigii în legătură cu medicamentele generice nu se reflectă în acest domeniu. Însă, dacă vorbim despre medicamente contrafăcute, medicamente care sunt produse ilegal și cu o origine neclară, aici este foarte important să îi protejăm pe consumatori de asemenea medicamente atunci când nu se poate garanta siguranța utilizării produsului. Așadar, orice propuneri de clarificare a comerțului cu uh, medicamente generice sunt binevenite. Mulțumim, domnul Cutaș, remarci finale. Mulțumesc din nou tuturor colegilor pentru contribuții. După cum am văzut, avem aceleași obiective. Să vedem dacă putem găsi formularea exactă pentru a satisface pe toată lumea. Propun ca săptămâna viitoare să încercăm să găsim un orar uh, când să ne întâlnim cu toții. Vă mulțumesc. Urmează în procedură votul pe amendamente în octombrie la ședința noastră de luna viitoare. Item 6, um, macro financial. Punctul 6, asistența macrofinanciară a Uniunii Europene către regatul Iordaniei. Îi dau cuvântul raportorului. Ah, eu sunt raportor, dată fiind situația din Orientul Mijlociu, este vorba de un dosar unde ar trebui să luăm o decizie rapidă. Aveți proiectul de aviz în dosare. După cum știți, toate problemele macrofinanciare au fost uh, fluidizate după acordul nostru cu Consiliul în legătură cu o schemă cadru adoptată împreună cu decizia noastră în legătură cu Georgia. De aceea, acum trebuie doar să adaptăm acest cadru fiecărui, fiecărui caz în parte. Așadar, toate amendamentele mele sunt conform acestui dosar legisla- legislativ, um, conform acordului între noi și Consiliu. De asemenea, conform acestui, acestui acord cadru, se aplică procedura de examinare pentru un memorandum de înțelegere pentru că suma depășește 90 de milioane de euro pragul stabilit în acordul cu Consiliul. Așadar, nu avem în vedere dificultăți majore aici. Suntem de acord cu Comisia că asistența macrofinanciară trebuie acordată Iordaniei și aceasta este și propunerea mea. Deschidem dezbaterea. Raportorii din umbră. Îl văd doar pe Paul Murphy de la GUE. Aveți cuvântul. Thank you. Um, yeah. Mulțumesc. Cred că toată lumea este de acord că iordanienii trebuie ajutați. Întrebarea este cum? Sunt de acord cu majoritatea amendamentelor pe care le-ați prezentat, care fac referi la democrație, statul de drept uh, și așa mai departe, dar uh, totuși se mai pune și o altă întrebare fundamentală în ce privește acest acord de asistență financiară, și anume care este condiționalitatea. Vom avea sau nu vom avea un memorandum de înțelegere? Va fi cuplat acest uh, ajutor cu alte programe? pentru că aceste fonduri până la urmă sunt legate de o restructurare a economiei, de liberalizare. Oamenii au nevoie de acești bani în Iordania, pentru că acum mai puțin de un an uh, au fost uh, tăiate toate subvențiile pentru carburanți în Iordania. Asta a fost o cerință a femeiului. Uh, Rezultatul a fost că au crescut uh, prețurile a combustibil la peste, cu peste 50%, au fost uh, morți, răniți uh, în conflictele care au izbucnit în consecință și, evident, iordanienii se află într-o situație economică dificilă. tocmai de aceea se leagă de aceeași finanțare și un, așa numitul memorandum de înțelegere. Nu știu dacă el ar corespunde uh, celor care, ideilor celor care au uh, făcut revoluția în uh, cadrul primăverii arabe în acea regiune, dar cu siguranță că în principiu uh, obiectivul este același de a uh, crea uh, condiții de lucru și de viață mai, mai bune, numai că um, regulile impuse cu strictețe de femei eh, se pare că eh, ne conduc în direcția opusă. Father. Nu se mai scrie nimeni la cuvânt. Bun, atunci să ascultăm eh, poziția comisiei. Domnul Christoph Wagner are cuvântul. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru raport care uh, se alinează declarației colegiuitorilor. În substanță suntem de acord așadar cu raportul dumneavoastră, avem câteva observații tehnice minore, doar trei amendamente pe care vi le vom transmite în scris prin intermediul secretariatului după cum ați spus și dumneavoastră, este foarte important pentru Iordania uh, să obțină aceste fonduri cât se poate de urgent, pentru că conflictul din Siria are un impact uh, deosebit, 600.000 de refugiați momentan, poate un milion până la sfârșitul anului. În același timp, uh, fluxul de gaze naturale dinspre Egipt este întrerupt frecvent și probabil că Egiptul nici nu își va relua livrările prea curând. Asta înseamnă că Iordania trebuie să înlocuiască necesarul de gaze cu livrări din altă parte care sunt mult mai scumpe, ceea ce crește eh, deficitul de cont curent eh, în Iordania. Așadar, situația este urgentă, nevoia este mare. Iar în ce privește condițiile eh, femeii, acestea se referă în principiu la proiectele cu finanțare din bani publici am avut uh, discuții preliminare foarte constructive cu guvernul iordanian. Uh, vom avea în curând o, o altă misiune care se va îndrepta acolo și nu cred că trebuie să ne așteptăm la, situații, la discuții foarte controversate pe această temă, cel puțin în ce privește aspectele macroeconomice dacă este posibil ca prima tranșă să fie aprobată până la sfârșitul anului, ar fi excelent. Eu știu că există o procedură de urmat, am înțeles că ați accelerat procedura, vă mulțumim foarte mult pentru asta. Dar dacă votul în plenară ar urma să aibă loc doar în noiembrie, atunci ar fi foarte dificil să uh, transferăm prima tranșă acestui uh, ajutor încă în acest an. Deci, uh, nu știu dacă se poate, ar fi excelent dacă după negocierile trilaterale din octombrie s-ar putea include totuși uh, dosarul în votul final din octombrie. Iar în ceea ce ne privește pe noi, Comisia Europeană, suntem uh, dispuși să colaborăm pe toate planurile cu dumneavoastră. Mulțumesc! Președintele, fără îndoială, am încercat să fa- facem tot ce era mm, posibil din partea noastră să accelerăm procedura dar uh, această, această asistență financiară este, este de mare urgență și uh, va trebui să ținem cont de, de urgența situației. Așadar, vă anunț că votul în comisia va avea loc pe 14 octombrie, întâlnirea noastră ordinară și uh, vom încerca să aducem cât se poate de curând uh, dosarul și în votul din plenară. Iar termenul de punere a amendamentelor este 26 septembrie, ora 6 după amiază. Și acum trecem la punctele 7 și 7a, două dosare pe aceeași temă. Mai întâi o decizie a Consiliului și o amendare a unui regulament. Este vorba de așa numitul proces uh, Kimberley de certificare a diamantelor uh, brute procesate. Procesul Kimberley este un progres uh, semnificativ în materia așa numitelor diamante însângerate, diamante de conflict. Acum Grenlanda dorește să participe la acest uh, proces Kimberley de certificare a diamantelor brute pentru că uh, Grenlanda a fost uh, suficient de norocasă să, să descopere pe teritoriul său diamante brute, dar Grenlanda nu este o națiune suverană și nu poate semna nume propriu acest um, acord dar ingenuitatea și creativitatea serviciilor juridice ale Consiliului respectiv Comisiei Europene au contribuit la o posibilă soluție, astfel încât uh, Grönlanda să poată fi considerată practic uh, parte a Uniunii Europene chiar dacă nu este un teritoriu suveran. Eu sunt raportor pe acest dosar, noi suntem de altfel și comisia responsabilă pe fond. Eu pot să vă spun că susțin această uh, inițiativă cu toată tăria, adică toate uh, teritoriile, toate țările, toate uh, entitățile uh, care dețin diamante brute pe teritoriul lor ar trebui să facă parte din procesul Kimberley pentru ca noi să ne putem asigura că uh, diamantele uh, care sunt exploatate de aici și apoi comercializate sunt din, provin din surse sigure. Așadar, eu cred că dosarul Groenlanda merită susținerea noastră. Tocmai de aceea eu propun, într-un prim schimb de opinii, să facem tot ceea ce ne este necesar pentru a oferi o, un aviz pozitiv acestei uh, cereri uh, de includere a Grenlandei. Este de altfel uh, și o binevenită șansă de a aduce Parlamentul în dezbaterile pe marginea acestui proces, Kimberly, având în vedere noile competențe ce le-am dobândit ca Parlament European după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În același timp, nu pot să nu vă împărtășesc unele rezerve, îngrijorări care mă preocupă în legătură cu procesul Kimberley. Există unele organizații considerate destul de serioase care uh, au declarat că doresc să părăsească această coaliție. Noi însă n-ar trebui să permitem ca acest uh, mecanism de uh, comercializare transparentă și etică a diamantelor brute să fie slăbită. Din potrivă, ar trebui să facem tot ce se poate face pentru a consolida această rețea. Și tocmai de aceea cred că uh, preocuparea noastră pentru acest dosar este o excelentă șansă de a face auzit uh, vocea Parlamentului European. Uh, aș vrea să dau cuvântul Comisiei și pentru că nu știu, nu am pe numele, lista mea numele reprezentantului Comisiei, da, domnul din spate, sunteți invitați să uh, expuneți poziția Comisiei Europene. Vă rog, aveți cuvântul. Mr. Herens uh, Mrs. Condas? Domnul Herens și doamna Condas, vă rog. Um, thank you. Așa e, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule raportor, în aceeași persoană împreună cu colega mea, Mariana Honda, să reprezentăm uh, unitatea de comerț extern uh, a direcției noastre și vă mulțumim că oferiți uh, Comisiei Europene să, posibilitatea de a vă face câteva propuneri. Înainte de a intra în detaliile acestei propuneri, vreau să vă ofer mai întâi o privire de ansamblu asupra procesului de certificare, procesul Kimberley. Despre ce e de, fo- de fapt vorba? Uh, este vorba de uh, o inițiativă guvernamentală voluntară, deci sublinez încă o dată, guvernamentală și vol- voluntară, de oprire și stăvilire a uh, prelucrării și comercializării din diamantelor brute care provin din zone de conflict. Participanții la procesul Kimberley se angajează să importe și să exporte doar diamante provenind de la alți participanți la procesul Kimberley. Acest lucru se certifică printr-un certificat care este emis de una din părțile semnatare. Uniunea Europeană este un participant unic la, această, uh, uh, la acest mecanism, cuprinzând toate cele 28 de state membre existe autorități în Belgia, Regatul Unit, Germania, Republica Cehă, Bulgaria și România, care au oficii, oficii uh, uh, pentru uh, oficii de contact. Orice cerere de verificare a unor uh, diamante sunt, pot fi trimise și trebuie trimise către unul dintre aceste șase oficii care le certifică Uh, originea um, și emide acest certificat european în condițiile în care, sigur că livrarea de diamante respectivă este în conformitate cu uh, cerințele următoare. Mai întâi, diamantul brut trebuie să fi uh, fost achiziționat și introdus în Uniunea Europeană în mod legal și Uh, în al doilea rând, trebuie să se afle în containere rezistente la temperatură și care să fie rezistente la manipulare din exterior. Pentru orice țară care vrea să participa la acest uh, proces, este important uh, să adere mai întâi la procesul Kimberley, pentru că doar așa, după îndeplinirea acestei premise, poate să participe la comercializarea lor. Dar Groenlanda nu este un stat uh, uh, și de aceea, din punctul nostru de vedere, nu poate participa la acest proces Kimberley. În ce privește Grenlanda, 88% din PIB-ul Grenlandei ajun, uh, se realizează din pescuit și doar 0,8% din minerale. Însă, din cauza uh, stocurilor haleutice limitate, a modificărilor climatice, Uh, care generează scăderea numărului de, de pești în uh, regiune, uh, economiștii grenlandezi încearcă să reorienteze economia dinspre pescuit, spre alte zone, inclusiv spre minerit. Grenlanda a elaborat deja elemente de legislație care să garanteze că cetățenii Grenlandei să, uh, să beneficieze în mod direct de uh, veniturile realizate din diamante, adică prin lucrări de infrastructură și uh, contracte publice care să fie plătite dintr-un fond public. În același timp, Eh, extracția de diamante, mineritul de diamante are un impact de mediu mult mai mic decât eh, mineritul pentru alte minereuri sau petrol. În același timp, eh, din cauza problemelor de aderare la acest proces și la această certificare, nu există suficienți investitori care să dorească să investească în exploatarea diamantelor. Dau cuvântul acum colegii mele Condas pentru alte detalii. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre această soluție creativă, novatoare pe care serviciul nostru juridic a găsit-o pentru Grenlanda. Grenlanda eh, a depus cererea ca un eh, teritoriu, eh, ca o entitate extrateritorială, aparținând totuși Uniunii Europene acest lucru ar uh, putea să permită dezvoltarea industriei mineritului de diamante în ciuda unor uh, limitări existente. Există mai întâi o propunere pentru decizie a Consiliului în temeiul, în temeiul articolului 203 al TFUI, care uh, stabilește un flux foarte clar de diamante între Groenlanda și Uniunea Europeană și stipulează că uh, orice comerț uh, de diamante brute uh, între Groenlanda și alt stat terț ar trebui să se facă mai întâi prin Uniunea Europeană și prin unul dintre acele șase oficii pe care le-a menționat colegul meu. Um, acum trebuie să mai găsim și o soluție pentru, pentru faptul că Groenlanda nu face parte din din Uniunea Vamală Europeană, uh, pentru că este o entitate extrateritorială. Unele un, astfel de entități uh, uh, fac parte, dar Groenlanda nu. Um, și soluția ar fi să se acorde o derogare de la regula care impune prezentarea unui certificat de proces Kimberley prin, prin uh, recurgerea la un document care vizează testarea diamantelor uh, brute și care ar fi documentul de referință de examinat de către autoritățile vamale la introducerea în UE. Un al treilea posibil temei legal ar fi o altă decizie a Consiliului în care uh, s-ar prelua toate cerințele exprimate în uh, decizia, în regulamentul uh, Consiliului uh, cu privire la containerele și recipientele care nu permit niciun fel de manipulare din exterior, deși care sunt rezistente la toate intemperiile. Așadar, este nevoie de uh, Uh, o serie de amendamente care trebuie aduse regulamentului numărul 2368 și, așa cum a spus-o uh, domnul raportor, teritoriul Uniunii Europene și al Grenlandei trebuie să fie considerat un teritoriu unitar fără frontiere interne și atunci se poate permite accesul Grenlandei la uh, această schemă de certificare. În plus, uh, mai sunt necesare unele mici uh, schimbări ale unor alte articole uh, și trebuie de asemenea introdusă o condiție alternativă de certificare care să se refere în mod specific la diamantele minerite în Grânlanda, ca așadar să se prevadă că orice import și export din Grânlanda trebuie făcut mai întâi prin Uniunea Europeană. Deci ar fi o condiție specifică pentru aceste diamante minerite în Grenlanda. Având în vedere urgența uh, acestei situații, care este una foarte tehnică, uh, noi nu putem face decât uh, unele propuneri tehnice și noi la rândul nostru. Înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, aici se prevedea o procedură prin comitologie. Dar uh, uh, în prezent se prevede o aliniere automată a, a prin, tot prin comitologie a, a uh, dispozițiilor prezente. Și atunci asta înseamnă că Comisia poate face propunere pentru toate măsurile orizontale care se impun. Dar pentru momentul prezent uh, trebuie să vă cerem, uh, onorați deputați, ajutorul în rezolvarea acestei uh, chestiuni. De asemenea, am apreciat dacă ne-ați ajuta în termeni practici la această chestiune. Așa cum s-a arătat și mai devreme, Comisia recunoaște rolul Parlamentului ca colegiuitor în această chestiune și va face tot ce este necesar pentru ca Parlamentul să primească toate informațiile relevante. Comisia va prezenta aceste informații atât prin uh, procedura de comitologie, uh, cât și prin uh, mecanismul de schimburi de informații care este stabilit între instituțiile noastre noi vom face tot ce este necesar din partea serviciului nostru pentru a informa mai bine Parlamentul în legătură cu dosarul Kimberley. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție în ce privește colaborarea noastră în privința aderării Green, la procesul uh, Kimberley și, dacă este necesar, sigur vom putea interacționa și cu alți membri ai comisiei dumneavoastră. Let's open the floor. Deschidem dezbaterea. Dacă dorește cineva să participe la acest prim schimb de vederi, există vreo solicitare? Domnul Scholz, aveți cuvântul. Mulțumesc. Sunt raportor din umbră pentru acest raport. Nu pot decât să fiu de acord cu abordarea dumneavoastră a acestui dosar și cred că Trebuie să facem tot posibilul pentru a ajunge cât mai repede la o finalizare, ca să existe un regulament cât se poate de clar, transparent, pentru că este un subiect foarte important. Singura întrebare pe care aș dori să o formulez care este legată la modul general de procesul Kimberley este dacă nu ar trebui să Uh, trecem uh, de la uh, un proces voluntar la anumite obligații legate de acest proces. Freiwilligkeit înseamnă, de fapt, uh, o asociere voluntară la această schemă. Dar asta ține de o înțelegere de principiu legat de ceea ce a însemnat uh, temeiul acestui acord. Da, trebuie să acceptăm această situație. O altă contribuție în legătură cu acest subiect? Nu. Dați-mi voie să mulțumesc Comisiei Doriți să mai interveniți odată, vă rog, puteți să o faceți. O contribuție suplimentară. Da, <laughs> am spus că sunt dispusă să răspund la întrebările dumneavoastră, deci folosesc această ocazie. Aș vrea să vă prezint uh, poziția societății civile. Grupurile din societatea civilă, ca și reprezentanții grupurilor industriale, sunt observatori în schema de certificare și monitorizează eficiența proceselor de certificare și a expertizelor administrative legate de activitatea grupurilor de lucru în cadrul procesului de la Kimberley. Reprezentanții societății civile au acționat uh, în acest sens în anii 2010 și 2011 și a uh, existat o coaliție a societății civile formată din 12 grupuri și uh, ONG-urile au confirmat că sunt dispuse să se asocieze monitorizării procesului de la Kimberley. Este o organizație din Germania, una din Canada, celelalte sunt din Africa. Și uh, în legătură cu observația comentar, observația făcută de raportorul din umbră, trebuie să știți că există o schemă uh, care funcționează pe bază voluntară și care este uh, foarte eficientă. Dar există anumite limite uh, dincolo de care procesul de la Kimberley nu va putea să treacă niciodată. Va uh, fi o inițiativă guvernamentală și sau pe bază voluntară doar legată de uh, diamantele brute, neprelucrate. Președintele, un calendar, un foaie de parcurs, analiza proiectului de raport în noiembrie, termenul limită pentru depunerea amendamentelor o voi anunța. Votul în comisia noastră va avea loc în decembrie și în plen. Probabil că votul va avea loc în ianuarie. Deci, uh, nu uh, este un uh, proces care va fi întârziat. În legătură cu subiectul numărul 9, situația actuală în ce privește agenda de dezvoltare de la Doha. Este președintele, își cere scuze, a sărit peste subiectul 8, a trecut prea repede peste el. Subiectul 8. Revenim la punctul 8 de pe ordinea de zi, modernizarea acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Mexic. Este vorba de analiza unei întrebări cu solicitare de răspuns oral din partea Comisiei. După cum știți, autoritățile din Mexic Președinția din Mexic care este în același timp și șeful guvernului. Este interesat de modernizarea acordului de colaborare care a fost realizat încă în anii 90, a intrat în vigoare în octombrie 2000. Această întrebare a devenit un subiect de mare interes în Mexic pentru că este unul din primele acorduri comerciale între Uniunea Europeană și uh, alte state partenere împreună cu Chile și uh, este comparabil cu alte acorduri care s-au încheiat recent cu uh, America Centrală, de pildă, și cu Mexicul face parte din NAFTA împreună cu Statele Unite și Canada și noi negociem acum cu Canada și Statele Unite uh, acorduri de investiții uh, comerciale. Sigur că ar trebui să existe o simetrie um, cu aceste evoluții, iar Mexicul, care a fost unul din principalii noștri parteneri comerciali nu trebuie să fie lăsat în urmă. Uh, acordul cu Mexicul uh, nu trebuie să fie mai puțin ambițios. Partenerii mexicani și-au manifestat interesul în a se asocia la aceste negocieri uh, TTIP, adică acordul de parteneriat comercial și investiții transatlantic. Și este important să vedem dacă ceea ce am negociat cu Statele Unite este aplicabil. Și Mexicului a avut loc o întâlnire la Mexico City în iunie cu partenerii mexicani. Ambele părți și-au dorit să explorăm uh, posibilitățile de extindere a acordului existent. Comisia a explicat că trebuie să țină seama de faptul că uh, resursele sunt destul de restrânse Uh, pentru că în clipa de față și ca timp suntem uh, implicați într-un număr mare de negocieri, oricum însă uh, trebuie să existe negocieri ample în ce privește dimensiunea comercială în interesul ambelor părți, astfel încât acordul cu Mexicul uh, să țină seama de generația nouă de acorduri comerciale pe care uh, le-am dezvoltat cu alți parteneri. De aceea am decis să uh, facem această întrebare cu solicitare de răspuns oral. George Cutaș este raportorul nostru pentru Mexic și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ați descris situația foarte bine. În ce privește relația dintre Uniunea Europeană și Mexic, cred că este un moment important pe care nu trebuie să îl ratăm în cadrul acestor negocieri, pentru că este foarte important ca ceea ce vom decide și vom fixa până la urmă în acordul TTIP să poată fi utilizat și în relația cu Mexicul. În acest context, cred că este important pentru Parlament să uh, aibă o inițiativă în acest domeniu pentru ca acordul cu Mexicul să devină unul mai ambițios. Aș dori să obținem anumite clarificări din partea Comisiei. Din punctul meu de vedere este foarte important să avem un uh, capitol de dezvoltare durabilă în ce privește inclusiv mecanismul de implementare a investițiilor, ceea ce există și în Tratatul Transatlantic Comercial și de Parteneriat în domeniul investițiilor. Uh, și eu cred că acest tratat poate să fie până la urmă un punct de plecare pentru acordurile dintre Uniunea Europeană și alți parteneri. Și sigur că în ce privește modernizarea acordului ne interesează și aspectele de coeziune socială și de protecția mediului. De asemenea, uh, un uh, capitol dedicat aspectelor financiare. Doresc să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor și sigur că în clipa de față există și mici uh, opinii divergente, dar voi organiza o întâlnire și sper că vom ajunge la un acord, uh, un compromis între reprezentanții tuturor grupurilor politice, dar între timp uh, ar trebui să înțelegem mai bine care sunt problemele, care sunt rațiunile pozițiilor diferitelor grupuri pentru a putea ajunge, după aceea, în cadrul întâlnirii, la o formulă de compromis. Raportorii din umbră, din partea PPE, prima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Mulțumesc. Uh, colegul a spus deja că Există uh, dorința de ambele părți pentru ca uh, acordul comercial să fie uh, actualizat conform și prevederilor acordurilor de nouă generație, cum le spunem noi, între Uniunea Europeană și alți parteneri. În ciuda acestui interes întemeiat, încă nu există un punct de vedere comun în legătură cu actualizarea acestui acord și am câteva întrebări, dar înainte de acestea doresc să-i mulțumesc domnului Cutaș pentru acest prim uh, proiect în ce privește aspectele comerciale și sperăm că și Comisia va elabora o foaie de parcurs pentru uh, prezentarea problemelor, astfel încât noi să putem ajunge la adâncirea pe care ne-o dorim cât mai repede posibil. Sigur că uh, trebuie să uh, există aceste contribuții. Din partea ALDE, mulțumesc și eu, suntem uh, mulțumiți de uh, propunerea uh, făcută de colegul nostru Cutaș. Cred că principalele probleme sunt uh, cuprinse. Sigur că trebuie să existe un capitol obligatoriu în ce privește dezvoltarea relațiilor care să țină să seama și de drepturile omului, în relația noastră cu Mexicul. Bineînțeles că am vrea să știm și cum gândește Comisia să acționeze în legătură cu uh, capitolul privind uh, serviciile financiare ca să uh, poată fi prevenită spălarea banilor și fenomene de evaziune fiscală? Și cred că în cadrul negocierilor noastre uh, care au existat cu Statele Unite și Canada în cadrul uh, parteneriatului transpacific, uh, noi sperăm că și în ce privește Mexicul vom primi răspunsuri din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc din partea grupului ECR, doamna Clarkin. Mulțumesc. Mă bucur că avem astăzi această discuție în legătură cu relațiile comerciale cu Mexicul, pentru că este momentul să avem această discuție acum când, de fapt, ne implicăm și în acordul TTIP. Și am avut o discuție cu ambasadoarea uh, și ea își dorea foarte mult ca toți partenerii să poată să se pronunțe, toți cei care doresc să aibă relații comerciale cu Uniunea Europeană. Deci noi trebuie să vedem ce aranjamente negociem cu partenerii noștri și de altfel și Mexicul este un stat vecin al Statelor Unite. Deci mă bucur că această dezbatere există acum. Mulțumesc din partea verzilor, doamna Keller. Mulțumesc foarte mult și doresc și eu să mulțumesc raportorului pentru proiectul său. În linii generale suntem de acord cu cele prevăzute. Sigur că aștept cu interes să avem o întâlnire, pentru că există mici aspecte pe care am dorit să le adăugăm care a fost, au fost menționate și de către Metin Kazak în legătură cu capitolul dedicat serviciilor financiare. Pentru că uh, Până acum uh, se solicită doar comisiei să analizeze modul în care serviciile financiare pot să îmbunătățească lucrurile. Dar eu cred că trebuie să specificăm și în ce direcție trebuie să evolueze, trebuie să schilțăm această direcție, să vedem în ce direcție dorim de fapt să uh, se miște Comisia. De acest capitol privind serviciile financiare trebuie să uh, încerce să rezolve probleme de combatere a spălării de bani. Uh, pot să citez. Noi uh, aici avem prevăzut pentru a stopa, de fapt, spălarea banilor. Bun, deci continuați. Da. Da, aceea este o completare pe care noi o vom propune, dacă toată lumea va fi de acord. Nu cred că vor fi probleme. Uh, nu vreau să repet ceea ce au spus colegii, doresc doar să mulțumesc raportorului pentru uh, proiectul elaborat. Sunt de acord cu abordarea generală. Aș adăuga un aspect care cred că este important în ce privește durabilitatea. Eu cred că ar trebui să includem un mecanism care să poată să uh, funcționeze în legătură cu acest subiect, să vedem cum putem face această completare, pentru că eu cred că ar fi deosebit de important dacă ne gândim la convergență, la legăturile pe orizontală între acordurile CETA și TTIP, eu cred că uh, trebuie să ne gândim și la impactul lor asupra relațiilor comerciale cu Mexicul. Deci uh, va trebui să avem formulări cât mai concret posibile. Mulțumesc, domnule Scholz. Pot să vă pun o întrebare în ce privește capitolul uh, legat de investiții? Acordurile legate de investiții ale Uniunii Europene vor trebui să înlocuiască acordurile bilaterale între statele membre și, în acest caz, Mexicul. Cred că toate aceste acorduri, dacă nu mă înșel, prevăd și asemenea uh, mecanisme de investiții. Cum vor putea companiile noastre să fie vreodată de acord să înlocuiască acordurile de investiții prin uh, acorduri uh, dintre Uniunea Europeană și Mexic care să nu prevadă asemenea mecanisme. Eu cred deja inclus în întrebarea dumneavoastră. Dacă se ajunge la asemenea mecanisme stabilite de la stat la stat, uh, Ă, și după aceea acele acorduri trebuie să fie înlocuite, va trebui să discutăm modul în care trebuie să organizăm aceste reglementări între Uniunea Europeană și state terțe um, pentru investiții care să includă acele reguli ale Organizației Mondiale a Comerțului. Eu cred că se subînțelege că aceste principii vor trebui să continue să existe. Matias Jorgensen din partea comisiei este prezent în sală? Nu? Atunci, din partea comisiei, în legătură cu acest dosar, este cineva prezent? Deci, din partea Direcției Generale Comerț. Din păcate, colegul nostru, uh, din motive de sănătate, nu poate să participe la întâlnirea aceasta. Dar avem și alți colegi care urmăresc relațiile comerciale cu Mexicul. Well, I deci think that the commission is free to go. Cred că puteți să puteți să vă pregătiți uh, reprezentanții înainte. Da, domnule președinte, am luat notă de comentariile făcute în legătură cu dezvoltarea durabilă, care bineînțeles că a fost uh, unul dintre primele acorduri semnate și nu uh, conține prevederea atât de robuste. Un exemplu care a fost uh, menționat uh, a fost acordul cu Peru, uh, parafat recent și care este un acord mult mai consistent. De asemenea, am luat legătură, am luat note de comentariile făcute și în legătură cu spălarea de bani. Aceste prevederi se află și în acordul cu Peru. Așadar, considerăm că aceste teme sunt luate în considerare în ultimele acorduri comunitare cu statele terțe. Să revenim la raportor, domnul Cutaș. O reacție pozitivă, nu? Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor pentru intervenții. Voi încerca să organizez o întâlnire pentru a uh, elimina ultimele divergențe și eu sunt uh, pentru menționarea spălării de bani, însă vrem ca toate grupurile să fie satisfăcute. Dacă comisia este satis- și ea satisfăcută, nu cred că ar trebui să ne ascundem în spatele, în spatele formulărilor. Însă, după cum spuneam, vreau ca toată lumea să fie implicată și să avem o întrebare cu solicitare de răspuns oral consistentă, pentru că vreau ca cu toții să primim un răspuns bun la întrebarea noastră, pentru că este importantă pentru relațiile comerciale viitoare cu Mexicul. Mulțumim. Termenul pentru traducere este datele de 25, luna curentă, votul în comisie în 14 octombrie. Trecem acum la punctul 9, agenda de dezvoltare de la Doha. Pregătim un proiect de rezoluție. Avem deja un proiect. Aveți deja un proiect în dosarul dumneavoastră. Sunt chiar eu însumi raportor pentru această propunere de rezoluție. Co-semnatar va fi Pablo Salva, care este co-președinte al grupului uh, de negociere cu OMC din partea Parlamentului. Subliniem angajamentul nostru către o agendă multilaterală și considerăm că este crucial în acest moment să transmitem un mesaj puternic și clar din partea Parlamentului European, care să țină cont de faptul că avem nevoie de progrese semnificative la Bali până la sfârșitul acestui an. Comisia deve a tratat și ea probleme legate de dezvoltare. În ceea ce privește pachetul Bali, care sperăm că va fi încheiat, sperăm ca discuțiile, ă, constatăm că discuțiile nu înaintează așa de repede după cum era prevăzut. Nu voi menționa numele statului care este responsabil pentru această stare de fapt. Refacilitarea presupunea să presupunea beneficii atât pentru statele dezvoltate cât și cele în curs de dezvoltare. De asemenea, există acordurile pentru tehnologia informatică care nu sunt angajamente plurilaterale. Dăm cuvântul acum raportorilor din umbră. Pablo nu este prezent. Dorește cineva să ia cuvântul? Uh, Paolo Garfati. Paolo Garzotti din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că îmi dați această ocazie de a vă prezenta opinia noastră. Mulțumim Parlamentului pentru proiectul de rezoluție. Considerăm că este concis și bine redactat. Suntem pregătiți să conlucrăm, ca de obicei, pentru a contribui la această propunere de rezoluție. La Geneva suntem într-o fază foarte intensă a negocierilor noul director general și a început uh, activitatea la 1, 1 septembrie. A întreprins o serie de reuniuni la nivel ambas- de ambasadori pentru a examina dacă putem să ajungem la un rezultat pozitiv în Bali până la sfârșitul anului. Două lucruri aș dori să subliniez acordul pentru facilitarea comerțului, care se presupunea că este punctul cheie al pachetului de la Bali, nu doar acest lucru care va, face, va fi benefic pentru exportatori și importatori, dar va facilita și comerțul statelor în dezvoltare este important pentru a dovedi că uh, agenda de negociere multilaterală este încă viabilă. Așadar, dincolo de rezultatele tehnice și importante, mm, avem nevoie de un impuls general înainte la Geneva. Este adevărat că negocierile de facilitare a comerțului nu au ajuns așa de departe cum ne așteptam, dar vom reuși, ca de obicei la Geneva, lucrurile se leagă și în această negociere problema agricolă legată de securitatea alimentară în India este cheie. Ați văzut că în ultimele săptămâni au existat multe cereri din partea Indiei ca um, legislația legată de securitatea alimentară să fie implementată corespunzător și perspectivele erau bune, după cum a spus domnul Lamy când a pre, pre, pre, și-a părăsit postul, și aceasta este și impresia noastră la Geneva că progresele pot fi obținute și, bineînțeles, sugestiile pe care le faceți vor fi încorporate în pachetul final care vrem să fie bun pentru exportatori, pentru mediu pentru dezvoltare și un pachet bun pentru OMC, pentru că în momentul actual avem nevoie de o organizație modernă mondială a comerțului care să lupte împotriva protecționismului și să susțină comerțul global și economia globală. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Uh, sincer, sunteți optimist? Da, sunt, totdeauna sunt uh, optimist în viață. Fac uh, niște remarci personale, dar sunt optimist și în legătură cu negocierile. Um, avem un nou, președ, un nou director general um, și nu cred că vom merge la Bali pentru a eșua. Cred în aceste negocieri uh, și atmosfera în Geneva ne permite să fim optimiști. Nu suntem naivi, cunoaștem riscurile actuale. Bineînțeles că anumiți actori au o agendă internă, Însă eu sunt sigur că Comisia face tot ceea ce poate pentru a facilita un rezultat bun pentru toți, pentru tot toți cei trei piloni, facilitarea comerțului, dezvoltare și mediu. Nu am nicio îndoială, spune președintele, că Comisia speră un rezultat bun. Nu știu însă dacă avem resursele necesare pentru a convinge statele cele mai reticente. sau care așteaptă o răsplată consistentă înainte de a își da acceptul. Bineînțeles că Parlamentul trebuie să apere sistemul de comerț multilateral împreună cu conferința parlamentară către OMC organizăm o conferință comună la Bali. Este un lucru important pentru Parlament pentru că contribuie la vizibilitatea noastră în negocierile comerciale, ci contribuim și la implicarea parlamentelor naționale în uh, problemele de comerț. Ne-am dorit ca toate parlamentele să fie la fel de active ca și noi în relația cu guvernele lor. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ați propus această rezoluție. Am mai avut deja o rezoluție pe negocierile de la Doha, unde spuneam că avem nevoie de un nou rezultat. De aceea nu știu dacă negocierile de la Bali se vor încheia cu un succes. Este foarte bine că în proiectul de rezoluție avem formulări care menționează mai mult statele în dezvoltare. Runda de la Doha trebuia să le dea mai mult statelor în dezvoltare și mă bucur că în negocierile se îndreaptă în, aceea, în această direcție însă nu ne satisfac paragrafele 9 și 11 pentru că nu vedem cum inițiativele TISA și GPA uh, aduc beneficii, beneficii pentru statele în dezvoltare, dat fiind că aceste state au respins inițiativele respective. Nu știu cum se potrivesc aceste paragrafe în direcția generală a proiectului de rezoluție. De asemenea, agricultura știm că a fost un subiect nevralgic și dacă anumiți miniștri nu vor, nu își vor schimba pozițiile, nu vom reuși să înaintăm foarte mult. Și nu cred că va exista un pachet de facilitare a comerțului foarte curând. Și chiar dacă va exista un pachet pentru facilitarea comerțului. Nu văd ce va urma după aceea pentru a atinge promisiunile rundei de la Doha. Însă aici poate comisia ne poate răspunde. Eu însă mă îndoiesc că vom asista la surprize majore pozitive în urma negocierilor de la Bali. Trebuie să ținem cont de statele în dezvoltare și de necesitățile populației locale. Așteptăm amendamentele dumneavoastră. Alte intervenții? Nicolo Rinaldi? Ade? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Vreau doar să spun că vom depune o serie de amendamente pentru a îmbunătăți acest proiect de rezoluție. Mm, proiectul este deja suficient de cuprinzător și foarte acceptabil, mai mult decât acceptabil, însă am dorit să existe o menționare a rolului Europei în susținerea abordării multilaterale în ceea ce privește perspectiva bugetară, consolidarea perspectivei uh, parlamentare. Hmm. Vom formula acest lucru în așa fel încât să nu criticăm ceea ce facem noi, ci pentru a cere susținere. De asemenea, aș, am dori să apară uh, egal, echitabilitatea fiscală și lupta împotriva corupției, probleme care trebuie să meargă mână în mână cu facilitarea comerțului. Vom încerca să depunem un amendament și la paragraful 9, după cum a spus Francisca, pentru a fi foarte clar că statele membre își păstrează obiectivele naționale în ceea ce privește liberalizarea serviciilor publice, pentru a nu se impune niciun fel de constrângeri în acest sens. Mulțumesc, Nicolo. Hemtrus. Da, împărtășesc și eu opinia colegilor mei. Deja am început să discutăm despre caracterul multilateral, bilateral, cooperare regională în Comitetul de Orientare a OMC și INTA. Vreau să revin la paragraful 14 al rezoluției. Acolo spuneți adevărul când spuneți că este vorba de un punct de cotitură pentru comerțul mondial. Însă eu aș merge și mai des, departe, spunând că este un punct dramatic. Dacă ajungem la un acord la Doha, și eu sunt uh, la fel de sceptic ca și colega mea. Nu vom ajunge la un rezultat pozitiv decât dacă stabilim foarte clar care vor fi contribuțiile Uniunii Europene și de asemenea vom depune câteva amendamente la articolul 7 și 9 în special și de asemenea la articolul 3 unde descrieți foarte bine situația actuală și provocările actuale, însă nu cred că trebuie spus că este vorba de un instrument necesar. Putem spune că este doar un instrument și să legăm situația statelor membre de capacitatea de a participa la un asemenea acord. Dacă putem formula puțin diferit acest paragraf, cred că, cred că putem facilita mult mai mult uh, procesul parlamentar din statele membre. Domnul Paolo Versati, din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, voi răspunde la câteva dintre întrebările puse. Cum vor facilita aceste acorduri de facilitate comercială rezultatele ulterioare? Dacă vom avea un pachet la Bali, acest lucru va deschide posibilitatea unor negocieri suplimentare în viitor. Însă dacă eșuăm la Bali, atunci lucrurile se vor bloca și mai mult. S-a comentat și în legătură că acest acord ar trebui să fie bun pentru statele în dezvoltare. Este foarte dificil însă să faci o diferențiere între statele în dezvoltare și dezvoltare. Există anumite state în dezvoltare care au un rol în comerțul uh, mondial pe care, care este diferit de cel de acum 15 sau 20 de ani. De asemenea, vorbim despre tratamente speciale pentru statele în dezvoltare care să permită tratarea diferită a statelor în dezvoltare în funcție de poziția în care se află. Acesta ar fi un pas în direcția depășirii obstacolului. S-a vorbit și despre corupție. Există prevederi în acordul de facilitarea comerțului în ceea ce privește taxele și costurile care ar putea să faciliteze lucrurile. Comisia a susținut întotdeauna o abordare parlamentară și și la Bali am uh, încercat să uh, susținem participarea parlamentarilor ca membri ai delegației de negociere la Bali, lucru care din păcate nu este posibil pentru toate delegațiile din lume. În ultimul rând, bineînțeles, comerțul nu este un panaceu, însă de asemenea, nu se înregistrează creștere în nicio economie care nu este într-o anumită măsură deschisă comerțului. Bineînțeles că fiecare are dreptul să fie pesimist în legătură cu uh, rezultate pozitive după 12 ani de negocieri, însă dat fiind de dată fiind susținerea politică a instituțiilor pentru agenda multilaterală, îndrăznim să credem că din când în când membrii OMC ne vor surprinde cu atitudini pozitive. Vă mulțumesc. Încheiem astfel prima dezbatere. Termenul pentru amendamente este 19 septembrie la ora 18, votul în comisie la reuniunea, reuniunea noastră din octombrie și aștept amendamentele dumneavoastră. Sam. Și acum punctul 10 de pe ordinea noastră de zi, intitulat Impactul acordurilor de liber schimb negociate cu partenerii Uniunii Vamale, în particular Turcia. După cum vă reamintiți, cu siguranță în iunie acestui an am participat la prezentarea făcută de un reprezentant de rang înalt al Ministrului Economiei din Turcia, care a împărtășit cu noi o serie de uh, îngrijorări, rezerve ale țării sale cu privire la negocierile uh, pentru acordul de liber schimb cu Turcia și respectiv acordul de liber schimb care se negociază cu Statele Unite. Conform proiectul de acord uh, de liber schimb cu Turcia, uh, această țară ar urma să sufere de pe urma acordului pe care Uniunea Europeană îl, eh, acordurilor pe care le are eh, pentru regimuri preferențiale comerciale cu diferite state terțe și tocmai de aceea Turcia a dorit să fie eh, participantă la negocierile pe care UE le poartă cu anumite state terțe pentru a putea astfel avea și dobândi acces la condiții de reciprocitate în comerțul cu aceste state terțe. Raportorul nostru pentru Turcia este Mehtin Kazak și de aceea cred că îi se cuvine lui mai întâi cuvântul. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, stimați colegi. Avem mai întâi o declarație a ministrului de resort uh, din Turcia în legătură cu situația dificilă în care această țară este pusă în condițiile în care Uniunea Europeană are foarte multe acorduri uh, comerciale semnate cu state terțe și tocmai de aceea coordonatorii în uh, luna iulie au decis să adreseze o întrebare orală Comisiei fără rezoluție în legătură cu posibilitatea Turciei de a participa la anumite țări, eh, la negocierile cu anumite țări care nu fac parte din Uniunea Vamală Europeană. Ehm, a existat și o decizie a coordonatorilor interinstituționali pe această temă. Știți că a participarea la acordul la eh, spațiul vamal comun al UE ehm, obligă uh, Turcia să aplece aceleași regimuri uh, comerciale preferențiale uh, cu statele terțe, dar Turcia nu beneficiază, spre deosebire de Uniunea Europeană, de pe urma acestor uh, regimuri preferențiale uh, comerciale, pentru că încă nu este membra a Uniunii Europene. Uh, și de aceea rezultă o situație specială. După cum știți, uh, am adoptat în 2010 un acord, uh, o convenție privind relațiile economice turco-europene, în care se sublinează că atât volumul cât și calitatea tranzacțiilor noastre comerciale sunt de uh, importanță semnificativă. Această uh, situație de asimetrie uh, ar putea avea un impact extrem de negativ asupra relațiilor noastre comerciale. În primul rând asupra Turciei, pentru că statele terțe care au semnat acorduri cu Uniunea Europeană ar putea să acceseze piețele Turciei fără niciun fel de reciprocitate în cazul Uniunii, în Turciei. Uh, este o diferență între situația Turciei și alte state terțe, cum ar fi Andorra. În plus, uh, se limitează posibilitatea Turciei de a negocia uh, acorduri de liber schimb sau acorduri comerciale cu aceste state terțe, deoarece uh, Turcia, făcând parte din Uniunea Vamală Europeană, are niște obligații de respectat. Și pentru soluționarea acestui impas, ministrul turc de resort a prezentat o serie de opțiuni în prezentarea sa, propuneri care vizau inclusiv reprezentarea Turciei și altor parteneri din Uniunea Valamală la negocierea acordurilor comerciale cu state terțe de către Uniunea Europeană. Toate aceste opțiuni și altele, dacă vor mai exista, trebuie analizate. Mă, dar Momentan, întrebarea orală încă este în curs de definitivare pentru că grupurile încă poartă negocieri în ce privește domeniul de aplicare și modul de tratare egală a tuturor partenerilor din Uniunea Vamală alții decât Turcia. Eu propun ca deocamdată să cădem de acord în următoarele zile asupra unui text comun și în următoarea noastră reuniune a Comisiei să dezbatem atunci acel text. Dar mai întâi să, nu ne, să ne limităm la aceste negocieri. Președintele, da, nu există încă o propunere de text, dar există propuneri din partea raportorilor noștri din mură. Încep cu Bernd Lange. Domnule președinte, foarte pe scurt, susținem cererea care a fost primită, cu toate că recunoaștem că deocamdată nu avem uh, soluție în acest sens. Adică comisia este acum invitată să discute și să analizeze diferitele opțiuni posibile pentru a ține cont de interesele acestui partener important al nostru din Uniunea Valnală. Ehm, poate că varianta prin care s-a ehm, reglementat ehm, acordul NAFTA cu Mexicul ar putea să ne ajute. Am vorbit mai devreme despre Mexic. Acum însă totul depinde de negocierea acordului liber schimb cu Statele Unite ale Americii, pentru că niciunul dintre acordurile, dintre celelalte acorduri uh, negociate de UE cu state terțe uh, nu se apropie de impactul acordului cu Statele Unite. Uh, înțelegăm, înțelegem că există interese legitime ale partenerilor, al tuturor partenerilor din Uniunea Vamală pentru participarea la aceste negocieri. Doamna Keller. Uh, este într-adevăr o problemă mare pentru Turcia și mai ales în contextul TTIP. Dar există și alte acorduri comerciale care ar putea să creeze probleme economiei. A, a, li se pune turcilor o, o, un set de obligații fără a avea a, aceleași drepturi pe de altă parte de a reacționa la a, deschiderea pieței. Domnul Schulz. I had education, but I didn't read it, so sorry. That's okay. for a day. Um, uh, I think, look, the... Fără îndoială, uh, Turcia are o situație întemediată aici. Dar trebuie să ne gândim și la momentul prezentării acestei cereri și la contextul politic prezent. Adică, mai întâi avem o deteriorare a situației în Turcia, acum o săptămână un, a fost ucis ultimul protestatar dintr-o serie de, eh, de persoane care au decedat în urma unor proteste eh, și neliniști eh, civile. În al doilea rând, trebuie să ne gândim și în raport cu Ciprul, adică Turcia Uh, la rândul ei, nu, își, uh, nu se achită de obligațiile pe care și le-a asumat în Uniunea uh, Vamală Europeană față de Cipru. Deci, eu spun că cel puțin ar trebui să facem următorul lucru, să facem trimitere la obligațiile Turciei în cadrul Uniunii Vamale, pentru că și Comisia ar trebui să reflecteze la aceste și să reacționeze la aceste aspecte. Și în plus, încă o dată, momentul de depunerii cererii este foarte, foarte complex. Mulțumesc și acum din partea Comisiei, domnul Anzaloni. Aveți cuvântul. Thank you, Chairman, and thank you for giving us the opportunity to contribute. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc că îmi permiteți să contribui la această dezbatere. Suntem nerădători să obținem textul întrebării orale odată ce acesta va fi agreat și finalizat împărtășim unele din rezervele dumneavoastră, uh, așa cum au fost ele exprimate, odată situația specială a Turciei în Uniunea Europeană, vamală. Turcia are unele probleme în această Uniune vamală. unii din partenerii noștri din cadrul acordurilor uh, de liber schimb pe care le avem uh, au refuzat uh, negocierea unor astfel de acorduri cu Turcia. Și apoi mai este și o problemă legată de volumul de schimburi comerciale cu Turcia. Noi am discutat situația cu colegii din Turcia, Comisia este foarte conștientă de problemele care există și aș îndrăzni să spun că toată lumea înțelege de ambele părți că situația este dificilă și nu e ușor de abordat. Ca să reacționez la ultima intervenție a colegilor noastre, deoarece Turcia nu pune în aplicare regulile uh, Uniunii Vamale uh, în raport cu toate statele cu care întreține uh, statele membre cu care întreține relații comerciale, este dificil pentru Comisia să vină în întâmpinarea acestei cereri a Turciei. Adică, Comisia face tot ce poate pentru a ajuta Turcia în raport cu partenerii FTA Uniunii Europei, De aceea vom uh, include uh, posibilitatea, cel puțin teoretică, a participării Turciei la negocierile noastre. În același timp uh, știm că um, colegii turci sunt foarte receptivi la propunerile noastre. Tocmai de aceea i-am uh, sfătuit să ne uh, să ne informeze în legătură cu dificultățile pe care eh, le întâmpină atunci când eh, lansăm negocieri de tip FTA cu un partener terț. Și, de fapt, să, să nu se gând, să, să ne comunice și care sunt atât punctele așa numite defensive, cât și cele ofensive pentru ei. Și noi, sigur, în măsura în care putem, ținem cont de acestea. Cam atât ca uh, cu titlul de observații preliminare, domnule președinte. Și, după cum spuneam încă de la început, uh, așteptăm uh, să cunoaștem și noi textul întrebării orale pe care comitetul, comisia dumneavoastră o va pregăti. Înțeleg că nu avem cum să votăm mâine, spune președintele, nu? Domnule președinte, având în vedere că încă nu avem un text agreat de toate grupurile politice, din păcate nu vom putea să, pro, să prezentăm uh, și să supunem votului o propunere de text, dar măcar pot să vă spun că există consens în ce privește nevoia de a discuta mai departe această chestiune. Mă bucur că și Comisia dă uh, dovadă de bunăvoință și deschidere pentru dezbaterea acestei teme. Pentru noi acum e important să vedem uh, care sunt acele aspecte procedurale care trebuie uh, respectate pentru a remedia această situație asimetrică pentru că au fost uh, făcute acum niște propuneri din partea ministrului economiei din Turcia, dar acum ne așteptăm ca atât la nivel administrativ, cât și la un nivel, în alt nivel politic, să se iau decizii de partea Comisiei și chiar a Consiliului pentru, pentru a rezolva în cele din urmă situația. Eh, vedeți că sunt și niște aspecte politice importante la eh, baza eh, acestui cereri, dar cred că tranșarea aspectelor economice mai întâi vor fi, vor fi de natură să ne ajute în luarea unei decizii. Mulțumesc. Președintele, Uh, probabil că votul uh, în comisie îl vom avea uh, la următoarea noastră ședință din octombrie. Eu sper că până atunci se va ajunge la un compromis în ce privește varianta finală a întrebării orale ce o vom adresa comisiei. Și acum trecem la reuniunea, reuniunea coordonatorilor. dar pentru că această reuniune este prevăzută a avea loc începând de la 17.30, eh, trebuie să facem o pauză până atunci. Deocamdată nu pot să decât să vă anunț că suspend ședința noastră publică, pentru că am epuizat ordinea noastră de zi, cam atât și pe mâine. Iar încă o dată vă spun, reuniunea coordonatorilor va începe peste o jumătate de oră. Okay, Chairman, I have to go back to the office for a